Vă rog să luați loc. Domnul Corbett. Vă rog, toată lumea are cardul de vot. Uh, nu am urmat ordinea de zi normală. Așa că încep așa. Stimați colegi, luați loc. Gata, pe asta am rezolvat. Vom adopta întâi ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Nu, deci se adoptă. Uh, avem o mică schimbare. Uh, colega noastră, doamna vicepreședinte Renata Briano, a spus dacă am putea să discutăm înainte punctul 15. Așadar, da, așa este. De fapt, este pe relatarea misiunii la Cadix. Nu vă faceți griji, stimată colegă. Dat în faptul că ar Trebuie să avem o pauză de 10-15 minute între voci și sosirea ministrului din România. Uh, haideți să discutăm acum despre uh, misiunea la Cadix. Toată lumea e de acord? Bun. Așadar, ordinea de zi este adoptată, chiar de două ori. Mai adopt votaserăm și înainte. Deci trecem la următorul punct. Doamna Aguilera, aveți căștile, vorbiți tare. E normal, așa suntem cu toții. Când avem pe urechi căștile, vorbim tare. Dragă Clara. Bun, întâi vom aproba procesele verbale ale reuniunii comisiei noastre de pe 21-22 noiembrie și 27 noiembrie 2018. Aveți observații? Nu. Atunci aceste procese verbale sunt adoptate. Vom trece acum la vot. Este cineva care nu are cartela de vot. Toată lumea o are. Minunat. Vom începe cu primul acord. Oai, e bine. O aveai în portmoneu. Foarte bine. Vom începe așadar cu recomandarea privind coasta de Fildeș. Este un vot unic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția privind acordul Côte d'Ivoire. Amendamentul numărul 2, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul numărul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul numărul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul numărul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul numărul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul numărul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă Amendamentul numărul 8. Deschid votul. Votul este închis. Adoptat amendamentul numărul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul numărul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul numărul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul Parlamentul de dezvoltare 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerentul 1, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă invit să votați asupra rezoluției. Acordul cu Codivar, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Vom trece acum la partea cea mai interesantă, votul privind recomandarea legată de Maroc. Amendamentele 1 și 2 Amendamentele 1 și 2. Amendamente identice. Votul este deschis. Votul este închis. Sunt respinse. Acum vă invit să votați în privința recomandării. Votul este deschis. Votul este închis. Așadar, se adoptă cu 17 voturi, 7 împotrivă. Recomandarea privind Marocul. Trecem la rezoluție tot privind Marocul. Avem mai multe amendamente. Deci fiți atenți, vă rog. Amendamentul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 33, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 34, votul este deschis. Vă rog. Dacă nu, vă dau bile negre. Așadar eram la amendamentul 34, toată lumea a votat, votul este închis. Respins. Amendamentul 35, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 36, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 37, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 38. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 40. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 41. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 42. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 44. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 45. Votul este deschis. 45 și 46. Nu, 45, îmi cer scuze. Respins. 46 votul este deschis. Nu. Era amendamente identice. 47 așadar, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 48. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 49. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 50. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 51. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Respins. 52. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 53. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 54. Votul este deschis. Este închis. Respins. 55. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 56 și 57. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 58. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 59. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 60. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 61. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 62. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 63. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 64 și 65. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 66. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Sunteți gata? Ulrike. 67, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 68. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 69. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 70. Votul este deschis. Votul este închis. Respix. 71. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 72. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 73. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 74. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 75. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 76. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 77. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 78. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 79. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 80 și 81. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 82. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 83 votul este deschis. Votul este închis. Respins. 84 votul este deschis. Votul este închis. Respins. 85 votul este deschis. Votul este închis. Respins. 86. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 1. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Considerând. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 3. Votul este închis. Respins. 4. Votul este deschis. Respins. 5. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 6. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 7. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 8. Votul este deschis. Este închis, respins, 9. Votul este deschis. Votul este închis, respins 10. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 11. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 12. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 13 și 14. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 15 și 16. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse. 17. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 18. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 19. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 20. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 21. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 22. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 23. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 24. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 25. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 26. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 27. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 28. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 29. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 30. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 31. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Înainte să trecem la votul final, cer să suspendăm un pic ședința. O secundă. Mulțumesc. Ça va durer quelques secondes. Va durer doar câteva clipe. C'est pour caler le vote final. C'est normal, c'est en fonction des... E ca să potrivim votul final. E normal, e în funcție de votul pe amendamente. Mes chers collègues. Dragi colegi, sunteți pregătiți să votați în privința rezoluției finale. Așadar, votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Rezoluția este respinsă. Mulțumesc. Și acum, dacă sunteți de acord, mai avem un raport. Rezolvăm repede. În privința occidentalilor. Vot privind propunerea, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Și votul final. privind declarațiile. Pentru trilog. În regulă, votul este închis. Adoptat, mulțumesc. Iată, stimați colegi, cu voturile am terminat. Deci, vă rog să ieșiți din sală dacă doriți, dar în liniște. Oui. Renata. Oui.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

cum uh, s-a adoptat în ordinea de zi modificată. Îi dau cuvântul Renatei Briano, care ne va spune ce s-a întâmplat cu <laughs> în timpul vizitei de la Cadiz ai cuvântul. Mersi, president. Mulțumesc, domnule președinte. Ah. Ah. La misiunea, misiunea a fost uh, la Cadiz, dar în general în Andalusia, pentru că ne-am întâlnit cu multă lume de acolo. A fost o misiune foarte interesantă și, bineînțeles, în primul rând, vreau să mulțumesc Clarei și secretariatului, dar și tuturor celor care, pe plan local, în administrația regională, au uh, organizat această misiune. Astfel am înțeles cât de important, uh, cât de important este sectorul pescuitului pentru Andalusia, nu numai pentru cei din sectorul pescuit propriu-zis, ci și în sectoarele conexe, prelucrare, acvacultură, comerț, vânzare, nu numai pentru produse andaluze locale, locale, dar și cu tot ce înseamnă produsele de pescuit din alte țări, inclusiv țări terțe. Misiunea a fost una completă, aș putea spune, pentru că am avut ocazia să uh, vizităm diferite uh, firme și diferite categorii uh, care practic reprezentau pe toată lumea. Am început cu portul Conica Frontera, unde ne-am întâlnit și cu pescarii, dar și cu comercianții de acolo, care au pus uh, pe picioare un sistem de etichetare foarte interesant a peștelui, care ajunge în multe țări europene astfel pentru a avea o transparență completă a peștelui comercializat. Peștele este acolo pescuit seara și imediat a doua zi ajunge la piață oriunde, în Italia, în Germania, la Frankfurt, în alte țări europene, primind acest pește un sistem de cod cu bare, foarte util pentru consumatori uh, util și pentru pescarul care a pescuit acel pește, pentru că avem, uh, știm și cu ce barcă a fost pescuit peștele. Deci, iată, un sistem deosebit de interesant. Am înțeles pe de altă parte și dificultățile, problemele cu care se confruntă pescarii și ceilalți din acest sector când vine vorba de politicile noastre europene. Am uh, vizitat o firmă de acvacultură importantă uh, în uh, Axalina, în ape sale, și ei au primit finanțare europeană, își doresc, pe de altă parte, să aibă o abordare sustenabilă, ecologică. Peștii, astfel, sunt hrăniți cu creveți, deci nu cu nutreț, să zic, industrial îngrăș... Și acolo am văzut care sunt problemele. De fapt, peste tot s-au cam desprins aceleași dificultăți când vine vorba de relația cu Europa, e vorba de birocrația, birocrația extremă, care îngreunează foarte mult accesul la finanțare și nu numai. Ne-am întâlnit și cu um, um, uh, principalul responsabil din Andalusia gruparea cooperativă uh, de profil uh, care este practic foarte activă activă în această, în această zonă a Spaniei și care ne a spus uh, de asemenea ce greu este pentru proiectele dorite să și primească finanțarea. Practic, asta ni s-a confirmat peste tot. În sfârșit, ne-am dus și la un centru de cercetare foarte interesant, care este important și pentru noi, noi pentru că ne oferă date care ne ajută în hotărârile pe care le luăm și apoi am vizitat două firme sau două ateliere foarte, foarte interesante, um, interesante de prelucrare, unul pentru caracatiță și unul pentru uh, alt produs din pește, ouă de pește sau da, icre uh, sau din somon. E vorba de un uh, subprodus de pește cât se poate de interesant. Ne-a interesat această vizită, așa, așadar, și am înțeles mai bine ce înseamnă și cum funcționează aceste centre de prelucrare atât de importante pentru dezvoltarea regiunii. Practic, s-au supra propus ace- întotdeauna aceleași uh, semne de alarmă sau de avertisment pe care le-am primit peste tot, birocrația europeană, accesul la finanțare. Uh, practic, uh, ne-am întâlnit cu toți actorii din sector și nu ne-am mă preocupat numai de ce se petrece cu pescuitul uh, pe partea atlantică, ci și ne-a interesat uh, și ce se petrece în Marea Mediterană. Mm, perspectiva acordurilor europeană pe care le-am votat și astăzi, de pildă, acestea sunt foarte importante și pentru regiunea pe care noi am uh, vizitat-o și apoi um, ne-a interesat și um, aruncările, ne-au interesat și înapoi uh, pescuitul de versal în Atlantic, în Mediterana, mă scuzați, și apoi s-a pus accentul în discuțiile noastre și pe controle și inspecții. Iarăși un aspect cât se poate de important și de interesant. Mulțumesc foarte mult uh, Renata. Cu siguranță a fost o uh, foarte interesantă călătorie în Andaluzia și Clara Aguilera are acum cuvântul, cea care a făcut invitația. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am mare lucru de explicat. Colega mea, Renata Briano, a dat toate explicațiile necesare și doresc să-i mulțumesc pentru felul în care a prezidat această misiune și mulțumesc și celorlalți, celorlalți colegi deputați, uh, Pinto, Sera, toți cei care au fost prezenți. Și mulțumesc în deopște faptului, um, pentru faptul că s-au deplasat în această misiune, nu era o dată obișnuită și sectorul a fost recunoscător pentru vizita noastră. Bineînțeles că trebuie să mulțumesc și secretariatului și mai ales lui Claudio, șeful secretariatului nostru, pentru eforturile pe care le-a depus, pentru că ne-a ajutat uh, să organizăm această misiune și pentru faptul că a fost uh, prezent. Deci, îți mulțumesc în nume propriu că ne-ai ajutat, astfel încât această misiune să aibă loc. Cum a explicat Renata, am avut o întâlnire cu reprezentanții sectorului nu numai din Golful Cadiz, ci și din restul regiunii. S-a făcut o solicitare pe care ea a explicat-o foarte bine. Bineînțeles că sunt nerăbdător să știe ce se va întâmpla cu planul de gestionare a stocurilor demersale din regiunea Mării Mediterane, să vedem cum va avansa trilogul. Iar în ce privește acordul de pescuit cu Marocul, am discutat cu reprezentanții flotei care uh, sunt, este foarte afectată, iar în cazul Andaluziei, ei așteaptă ca până în iulie acest acord să fie ratificat. Și ne gândim tocmai la uh, această flotă care riscă să fie greu afectată. Și bineînțeles, Înțeles că am discutat despre celelalte uh, subiecte fierbinți din sectorul pescuitului. În golful Cadiz știți că se întâlnește Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic și uh, în aceeași zonă pescuiește și flota marocană, precum și flota spaniolă și există în plus foarte mulți uh, pescari mici nu cred că e vorba neapărat doar de consecințe în ce privește numărul de locuri de muncă, ci uh, despre influențele asupra litoralului din uh, Andalusia. Încă o dată, mulțumiri tuturor colegilor, deputați, uh, mulțumesc Renatei, mulțumesc lui Claudio, tuturor persoanelor care ne-au însoțit cei care au făcut parte din echipă, Maria Sevilla și Alexandru Beinado, care ne-au ajutat, um, cei care au, lucrează la um, um, autoritățile locale în ce privește pescuitul. Și acum am putut să cunoaștem acest sector. Am mai fost în asemenea misiuni, am fost, de exemplu, și în Pomerania și a fost foarte interesant. Dacă putem să ajutăm cât mai mult acest sector, cu atât mai bine. Muchas gracias. Uh, Clara, herzlichen Dank. Mulțumesc mult, Clara. Și eu cred că lucrurile pe care le-ai spus tu în privința acordului cu Marocul sunt decisive pentru noi, nu numai în privința pescuitului, ci în general pentru toată politica europeană de migrație, pentru că avem țări de origine cu care trebuie să cooperăm mult mai bine de aceea acest misiune la Cadiz a fost foarte importantă și pentru colegi pentru a dobândi o, o înțelegere de ansamblu a, asupra modului în care administrăm noi pescuitul în Europa. Doamna Godin. Da, acum. Da? Da? Ok. Ah, ia, ia, ia. Vous voulez parler, No. Also, herzlichen Dank. Atunci mulțumesc mult și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Donc on fait un break parce qu'on attend le ministre roumain qui arrivera à 11h. Donc il y a 15 minutes. 15 minute de uh, pauză înainte ca ministrul uh, uh, român să sosească. Faceți ce doriți în aceste 15 minute. Pas tout quand même, mais... Euh, Elle est belle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 Oui, mais 5 très importants. Important. Voilà, c'est pour ça. Comme procédure, voilà. com, come procedura non è necessaria una risoluzione. E, e consent va, va la plenaria del... De, Comme ça, on ne passe pas en plénière. Sì, sì, sì, fino all'11 riprendiamo. Bon, mes chers collègues. Stimați colegi. Dragi colegi, vom avea o discuție cu președinția Uniunii Europene și deci cu președinția română și uh, îl salut uh, pe domnul Petre Daia, ministrul al agriculturii și al dezvoltării rurale din România, Vom avea, după cum am spus, o discuție despre prioritățile președinției române a Uniunii Europene în domeniul pescuitului. Evident, vă urăm bun venit, domnule ministru. Vă mulțumim că ați venit să prezentați prioritățile președinției române în domeniul pescuitului această ultimă fază a mandatului nostru de parlamentari pentru a duce la capăt dosarele cheie privind punerea în opera politicii comune în domeniul pescuitului, va fi indispensabil să lucrăm împreună, să avem o cooperare strânsă în aceste ultime săptămâni, pentru a încheia dosare legislative deosebit de importante pe care le-am negociat cu președințiile anterioare. Ieri am reușit uh, să ducem la capăt două triloguri, și profit pentru a-i felicita pe cei doi raportori, doamna Mistrom și domnul Lafonte, care sunt aici. Pentru că ieri ați avut trilogul. Printre alte dosare, mă gândesc, bineînțeles, la cel privitor la măsurile tehnice și la planul de gestiune pentru Mediterana Occidentală, pentru care negocierile interinstituționale sunt în desfășurare sau programate să aibă loc ulterior. Dar mă gândesc și la două dosare foarte importante pe care le vom adopta la prima lectură, și anume revizuirea regulamentului privind controlele și la noul fond european pentru afaceri maritime și pescuit, FAMP Domnule de nu vreau să lungeți vorba și vă voi da cuvântul pentru prezentarea pe care urmează să o faceți. Mulțumesc! Mulțumesc, Alin! Îți mulțumesc pentru salutul tău. Îți mulțumesc pentru această primire în locul în care decideți, în locul în care colaborăm, în locul în care stabilim în cadrul instituțiilor europene politica din domeniul pescuitului atât de importantă pentru toți și pentru fiecare în parte. Stimați membri ai Comisiei de Pescuit, doamnelor și domnilor europarlamentari, am deosebită plăcere și onoare de a mă afla astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă prezenta prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Pentru România este un moment deosebit de important, fiind prima dată când exercită această funcție, la exact 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Urmează pentru noi toți o perioadă extrem de dinamică, marcată de o serie întreagă de evenimente foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene. Evenimente care se vor succeda rapid și vreau să vă asigur că vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne îndeplini rolul de mediator imparțial și pentru a contribui la avansarea proiectului european. Dorim să exercităm o președinție orientată către cetățeni și în acest sens să le comunicăm acestora mai bine agenda europeană și rezultatele eforturilor noastre comune puse în slujba cetățeanului. Președinția română are în centru ideea de coeziune ca valoare europeană comună și prioritățile noastre se sprijină pe patru piloni. Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global și Europa valorilor comune. În cadrul primului pilon, obiectivul nostru general reprezintă Europa convergenței și coeziunii în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre, prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare progres social, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale. În cadrul cel de-al doilea pilon, obiectivul nostru general este reprezentat de Europa Siguranței, prin consolidarea unei Europe sigure, printr-un plus de coeziune între statele membre în fața noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și sprijinirea inițiativelor de cooperare în domeniu. Referitor la cel de-al treilea pinol, obiectivul general este reprezentat de Europa ca actor global și consolidarea rolului acesteia prin continuarea procesului de implementare a strategiei globale, asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii promovarea politicii de extindere, acțiunea Uniunii în vecinătate și implementarea angajamentelor Uniunii Europene. În ce privește cel de-al patrulea pilon, obiectivul general constituie stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și creșterea implicării cetățenilor în dezbaterile europene. Importanța Parlamentului European, ca reprezentant al cetățenilor, îmi este foarte bine cunoscută și prin prisma îndelungatei mele experiențe parlamentare de 12 ani la nivel național, ca membru al Comisiei responsabile pentru politica agricolă și în calitate de președinte tip de patru ani. Vă asigur așadar de întreaga mea disponibilitate pentru a coopera cu dumneavoastră de o manieră constructivă și eficientă pentru a progresa cât mai mult pe dosarele legislative înainte de alegerile europarlamentare. În acest spirit mi-am instruit și echipa de lucru. Prioritățile noastre în domeniul pescuitului sunt desigur influențate de contextul actual și de apropierea alegerilor europarlamentare. Ne propunem să avansăm cât mai mult în baza progreselor înregistrate de președințiile anterioare. Vreau să-i mulțumesc și aici colegii mele, Elisabeth Köstinger, și colaboratorilor săi, pentru toate eforturile depuse și pentru realizările înregistrate. Doresc de asemenea să te felicit, Alen, alături de echipa ta și, bineînțeles, alături de președinția austriacă, pentru modul pragmatic și eficient în care s-au desfășurat negocierile planului multianual de gestionare pentru apele occidentale. Am speranță că vom putea continua în același mod pentru restul dosarelor din codecizie pe care le-am agreat să le finalizăm. Trebuie să fim realiști și pragmatici. Având în vedere că avem la dispoziție un interval de timp foarte scurt pentru a ajunge la un acord și pentru finalizarea tuturor procedurilor de adoptare a textelor legislative înainte de alegerile europarlamentare. Timpul va fi adversarul nostru. Va fi o mare provocare pentru toate instituțiile, dar am convingerea că vom reuși. Contez pe o susținere și pe structurile de lucru ale Consiliului. Politica comună în domeniul pescuitului este deosebit de importantă, atât prin dimensiunea sa internă, care contribuie la gestionarea durabilă a stocurilor halieutice și la promovarea bunăstării și identității culturale a comunităților noastre locale, cât și prin dimensiunea sa externă. Aici, Uniunea Europeană și-a asumat un rol de lider promovând o serie de inițiative importante pentru cons consolidarea guvernanței internaționale a mărilor și a oceanelor în context mai larg. Subliniez angajamentul nostru de a contribui la asigurarea sustenabilității pe termen lung a activităților de pescuit, prin adoptarea planurilor multianuale de gestionare. În acest sens, vom asigura procedurile de adoptare rapidă a planului pentru apele occidentale și dorim să ajungem la un acord politic rapid împreună cu dumneavoastră pentru planul multianual de gestionare a stocurilor demersale din Marea Mediterană de Vest. Acest plan este o a doua provocare, o, a doua propunere care vizează asigurarea exploatării durabile a stocurilor din bazinul Mării Mediterane, în conformitate cu obiectivele politicii comune de pescuit reformate. De asemenea, urmărește asigurarea unui cadru de gestionare mai stabil, transparent și coerent, oferind totodată posibilități pentru soluțiile regionale. Din aceste motive am examinat detaliat propunerea în Consiliu și am lucrat la o poziție comună care asigură sustenabilitatea ecologică, socială și economică a pescuitului în acest domeniu. Am citit cu atenție poziția Parlamentului European și o examinăm în prezent pentru a găsi căile de compromis pentru preocupările noastre. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu doamna noastre pentru ca Consiliul și Parlamentul să găsească împreună cea mai bună care de urmat pentru gestionare pe termen lung a stocurilor de pește în cauză. Un alt aspect deosebit de important pe care l-am avem în vedere reprezintă capacitatea Uniunii Europene de a contribui la securitatea alimentară și furnizare de produse de pescuit și acvacultură de înaltă calitate, cu ridicat aport nutrițional pentru cetățeni. Ne este cunoscut tuturor nivelul mare al importurilor pe piața Uniunii Europene. Trebuie să utilizăm la maximum potențialul de producție al acvaculturii durabile din Uniunea Europeană pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor noștri și pentru a crește numărul locurilor de muncă. Trebuie de asemenea să asigurăm sprijinul necesar pentru promovarea parteneriatelor locale și dezvoltarea comunităților locale, fie ele costiere sau nu. În acest context, pescuitul micostier necesită un tratament preferențial. Toate aceste aspecte sunt adresate prin propunerea Comisiei privind viitorul instrument financiar pentru pescuit și afaceri maritime, la care apreciez și salut, în primul rând, simplificarea propusă, care va contribui cu siguranță la o mai bună gestionare și implicit absorția fondurilor europene. Trebuie să abordate corespunzător toate obstacolele existente în calea absorției fondurilor, inclusiv capacitatea beneficiarilor de a asigura cofinanțare. Știu că administrațiile naționale au depus în ultima perioadă toate eforturile pentru accelerarea absorției fondurilor. Deci nu poate fi vorba de dezinteres sau neglijență din partea statelor membre, dar complexitatea sistemului actual rămâne o problemă reală. Să învățăm din experiența trecutului pentru a îmbunătăți sistemul. Importanța acestui fond este incontestabilă pentru industria de pescuit, acvacultură și procesare pentru comunitățile locale, pentru dezvoltarea economiei albastre și pentru atingerea obiectivelor planului politicii comune de pescuit, mai ales în contextul actual și al complexității normative. De aceea trebuie să îi asigurăm un nivel adecvat de finanțare. Președinția va lucra pentru un acord în cadrul Consiliului cu privire la o abordare generală parțială. Un astfel de acord va contribui la facilitarea continuității finanțării FEPAM pentru perioada 2021-2027. 27. Am citit cu interes poziția Parlamentului cu privire la cadrul financiar multianual, precum și poziția Comitetului pentru Pescuit referitoare la FEPA. În cadrul Consiliului, statele membre sprijină în general propunerea de simplificare dispozițiilor și a procedurilor MFF. Problemele principale care au apărut se referă la conținutul dispozițiilor simplificate și modul în care acestea se vor aplica, domeniul de aplicare al intervenției și extinderea acesteia pentru a acoperi noi domenii de sprijin pentru politica maritimă și economia albastră. Adoptarea noului regulament FEPAM va depinde desigur de progresele înregistrate în negocierile privind noul cadru financiar multianual. În ceea ce privește regulamentul de control, ne propune să avansăm cât se poate de mult la nivelul Consiliului până la finalul mandatului. Propunerea Comisiei de actualizare și modernizare sistemului de control al pescuitului este examinată la nivel tehnic în Consiliu și președinția română acordă o mare importanță acestei propuneri legislative. Obiectul, obiectivul nostru este de a promova o atmosferă de lucru constructivă și productivă care să ne permită să avansăm cât mai mult posibil în acest dosar complex. Propunerea de regulament privind măsurile tehnice reprezintă o provocare majoră pentru ambele instituții, având în vedere complexitatea și sensibilitatea sa. Președinția austriacă a depus toate eforturile pentru a încheia negocierile acestui dorsar important și pentru a convinge delegațiile să agreze un mandat revizuit, care reprezintă un pas real spre un compromis echilibrat. Din păcate, acest lucru nu a fost suficient pentru a ajunge la un acord politic în ultimul trialog de la Strasburg. Considerăm că este nevoie de o perioadă de reflexie astăzi pentru a face o analiză a situației. Președinția română examinează compromisul propus de Parlament în cadrul grupului de lucru și vom depune eforturile pentru a ajunge la o concluzie pozitivă cât mai curând posibil. Cum menționam anterior, considerăm deosebit de importantă promovarea cooperării internaționale și consolidarea guvernanței mărilor și oceanelor prin dimensiunea externă a politicii comune de pescuit. Doresc așadar să se sublinieze importanța apartenenții Uniunii Europene la organizațiile regionale de gestionare pescuitului. Deoarece acestea urmăresc să consolideze cooperarea religională pentru a garanta atât conservarea cât și exploatarea durabilă a resurselor piscicole. În ceea ce privește alte foruri internaționale, cum ar fi ONU, FAO, OCDE, președinția română va acționa activ în pregătirea reuniunilor internaționale relevante. Ca star riveran al Mării Negre, România are experiența îndelungată în partajarea gestionării stocurilor cu state terțe și dificultățile specifice ale unui astfel de dialog. Aș dori să-i mulțumesc pe această cale comisarului Vela pentru angajamentul deosebit manifestat în promovarea cooperării cu vecinii noștri în Mare Mediterană și Marea Neagră. Conferințele Medfish Ever și cele desfășurate la București și la Sofia s-au dovedit a fi un real succes punând bazele dezvoltării durabile din aceste bazine maritime. Vom susține toate eforturile Comisiei în acest sens și în viitor. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului durabil reprezintă un element esențial al politicii comune în domeniul pescuitului. În țările partenere, acestea au un impact pozitiv asupra guvernanței în domeniul pescuitului, a cercetării științifice, a luptei împotriva pescuitului ilegal și nedeclarat, precum și asupra controlului și implementării. În plus, ele oferă avantaje sociale și economice prin angajarea marinarilor locali și asigurarea debarcărilor locale acolo unde este posibil, precum și prin sprijinul sectorial pentru infrastructură și alte activități economice. Prin intermediul acestor acorduri, Uniunea încearcă să stabilească un exemplu transparent de gestionare durabilă a pescuitului. Accesul flotelor Uniunii Europene se face în baza unei analize comune a resurselor excedentare disponibile. Vă asigur că președinția este pe deplin conștientă de aranjamentele instituite ca răspuns la necesitatea ca deputații europeni să fie informați pe deplin, respectând în același timp repart repartizarea competențelor între instituții. La final, vă rog să-mi permite să salut efortul coordonat de implementare a politicii comune a pescuitului depus de cele trei instituții, Consiliu, Parlament și Comisie în ultimii ani și care se reflectă în starea tot mai bună a stocurilor halieutice și implicit profitabilitatea în creștere a flotelor Uniunii Europene. Am convingerea că și pe viitor cooperarea noastră va continua să genereze beneficii reflectate în, în toți cei trei piloni ai durabil, durabilității politicii comune a pescuitului, în beneficiul cetățenilor noștri, reiterez întreaga mea disponibilitate de a coopera cu dumneavoastră pe perioada mandatului și sunt pregătit să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Petre. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, dragă Petre. Dau cuvântul acum coordonatorilor noștri. O să încep cu doamna Briano, care îl înlocuiește pe colegul Serau. Renata, ai cuvântul. Mulțumesc. Ai trei minute. Da, o să încerc trei minute. Pe scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, ați fost cât se poate de exhaustiv în prezentarea dumneavoastră a ceea ce își dorește președinția română. Eu am participat la trilogul privind peștele spadă împreună cu Marco Afronte. Am reușit astfel să finalizăm un, dosar, un dosar foarte important pentru că acest pește spado, spadă este pe cale de dispariție. În orice caz, este o specie uh, care nu se uh, poartă, nu are rezultate foarte bune, dar până la urmă am reușit cu acest uh, pește să finalizăm uh, dosarul nostru în trialog. Bun, acum suntem pe cale de a termina mandatul, am muncit mult în ultimii ani împreună cu Consiliul. Uneori am cooperat, mai mult, alteori mai puțin. Există anumite aspecte politice pe care am dorit să punem mai mult accentul, bineînțeles că lucrurile se schimbă și în funcție de atmosfera de la Consiliu. În orice caz, pe masă de discuții sunt o serie de dosare importante actualmente. Două și mai ales unul care mă interesează foarte mult și pe care îl cunosc. E vorba de acele măsuri tehnice. Noi ne-am făcut temele, inclusiv cu președințiile anterioare, unde am reușit să ajungem la o serie de puncte de convergență. Până la urmă, n-au mai rămas multe lucruri de făcut uh, în continuare. N-au rămas multe lucruri, dar chiar și cu acestea rămase în suspans, um, există riscul de a nu termina ce ne-am uh, propus. Asta ar fi foarte grav. Deci de aceea trebuie eforturi suplimentare aici. Tot așa și la planul de gestiunea stocurilor demersale din Marea Mediterană, iarăși un dosar foarte important pe care ne-am aplicat în ultima vreme și, și aici dorim să facem progrese. Bineînțeles că mai sunt uh, uh, așteptări foarte mari care ne pervin, uh, parvin în timpul misiunilor noastre și vizitelor de la fața locului din diversele regiuni Uh, implicate în pescuit, acvacultură și așa mai departe, când vine vorba atât de inspecții cât și de FEAMP, de fondul FEAMP. Aici trebuie ca lucrurile să se simplifice, procedurile, pentru a se accesa mai ușor finanțările și fondul acesta, într-adevăr, să-i ajute pe pescari să aplice efectiv politica comună de pescuit. Pentru că dacă nu, nu oamenii și închipuie că este o politică care vorbește, care pune pe masă tot felul de reguli, dar care nu îi ajute pe acești oameni, pe pescari, să le și aplice. Și, bineînțeles, că um, există o anumită mișcare de rezistență din partea celor care trebuie să aplice pe aceste politici în aceste condiții. Și știm foarte bine că nu ne dorim o astfel de situație de blocaj. De aceea avem nevoie de angajamentul dumneavoastră când vine vorba și de dimensiunea externă. Eu vin din Italia, pentru noi este foarte importantă această dimensiune externă care vizează toți partenerii noștri internaționali, când vine vorba de importuri, dar nu numai, dar bineînțeles mai ales țările din jurul Mediteranei ne interesează, pentru că există atât de multe țări uh, în această regiune și, și suntem direct interesați nu numai de stocurile de mersale, bineînțeles, dar dorim aceleași reguli și la rechinul spadă și la altele. Iar dacă noi le aplicăm și alte țări nu le aplică, Iată, bineînțeles că pescarii noștri în aceste condiții se simt cumva mai în pericol. Vă mulțumesc și iată ce vreau să subliniez din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Renata. Domnul Vandelen de la ECR. Bună ziua, domnule ministru. Noi purtăm același nume de botez, Peter, Petre, și avem uh, și, zic eu, aceeași dragoste față de ță țările noastre respective. Cunosc bine România, m-am deplasat de mult călători în țara dumneavoastră, una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le-am făcut vreodată au fost uh, acolo când uh, m-am dus uh, până la Galați și mi-a plăcut foarte mult uh, natura și cunosc foarte bine și problema pescuitului în, uh, în zona dunăreană, de altfel. dumneavoastră îl cunoașteți pe, minist- pe ministrul nostru, Oshauten, al agriculturii. Faceți parte din același uh, partid până la urmă. Vreau să vă pun niște întrebări uh, cât se poate de simple și sper că o să puteți să-mi răspundeți așa concret. Este vorba de acele triloguri. Am aflat, bine, nu se știe sigur, sigur, dar am aflat cumva că președinția română după 8 februarie nu va mai organiza triloguri. Nu o să mai organizeze noi triloguri pentru că uh, uh, se gândește că nu va mai fi timp să să finalizeze lucrurile la nivelul Parlamentului. Așa că vreau să vă întreb concret. Este adevărat că începând de la data aceasta nu vom mai avea triloguri, deoarece apoi nu va mai fi posibil ca uh, pe plan legislativ lucrurile să se finalizeze în mandatul acesta. A doua întrebare întrebare se referă la măsurile tehnice care sunt importante și în vederea unui pescuit uh, durabil. Sunt lucruri importante aici aduse de aceste măsuri tehnice, de pildă pescuitul uh, cu impuls uh, electric care da, e bun pentru mediul înconjurător. Dar vreau să vă întreb aici dacă va mai fi o discuție de tip trilog, ă, având în vedere scadențele pe care le-am menționat ă, mai devreme. A treia întrebare se referă la Brexit. Eu sper că nu, dar s-ar putea să ajungem la situația acelui faimos no deal, care, bineînțeles, că va afecta foarte negativ economia um, britanică. Se preconizează că îi vor pierde până la 8% din PIB, dar nu numai și francezii, și germanii, și uh, olandezii, multă lume va resimți negativ, va, va pierde, se vor pierde puncte bune din, din PIB și mai ales la capitolul pescuit, se pare. Dumneavoastră cunoașteți uh, Marea Neagră din perspectiva pescuitului pescarilor români, dar poate poate cunoașteți și perspectiva noastră olandeză asupra Mării de Nord, Mării Nordului de astă dată. Și atunci, dacă nu avem un, un deal, dacă este nou deal, atunci uh, pescari din uh, Germania, Danemarca, Franța nu vor mai putea pur și simplu să meargă în sectorul britanic uh, al Mării Nordului. Nu vor mai putea să mai pescuiască acolo și uh, uh, e un haos cel care se preconizează. Mi-ar place că pescarii noștri să nu fie târâți în această furtună, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult din partea PP-ului. Întrebări pentru domnul ministru? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și felicitări uh, pentru primele negocieri uh, de la Trilog legate de peștele spate în Marea Mediterană. Uh, am ajuns la un rezultat care a mulțumit pe toți cei implicați și bineînțeles există multă experiență de partea română care evident se referă mai mult la Marea Neagră. Și, și aveți și dumneavoastră zone mici de pescuit care trebuie sprijinite în mod clar. Uh, și problema este că avem foarte multe state terțe. Avem Ucraina, avem Rusia, Turcia și altele. Dar vom încerca acolo să semnăm acorduri cu acele țări, așa cum facem cu state terțe din nordul Europei. aveți anumite idei legate de modul cum ar putea să funcționeze lucrurile în viitor? Apoi, uh, Peter a spus tot ce era de spus. În rest, cum va arăta foaia de parcurs uh, pentru următoarea perioadă? În ce dosare mai putem am discutat măsurile tehnice au rămas deschise, apoi regulamentul privind controlul, nu știu dacă vom putea să ajungem la negocieri în privința acestui regulament. Toate acestea sunt lucruri foarte importante care bineînțeles Uh, sunt necesare pentru a pune în aplicare uh, regulamentul uh, esențial. Sigur, fiecare dintre noi a discutat despre planuri administrative, am votat planul din Marea Estică, din Marea Nordului, din Mediterană, toate aceste lucruri au fost votate și discutate discutate, o problemă foarte mare pentru pescari vine uh, legată de anumite interdicții și nu se... Aici pur și simplu sunt niște lucruri pe care nu putem să le controlăm uh, așa cum sunt ele definite în regulamentul esențial. cred că per total trebuie să discutăm și să negociem pentru a găsi soluții care pot fi puse în aplicare. Dacă acest lucru se poate întâmpla în timpul președinției sau dacă trebuie să luăm uh, comisia, mm, nu știm. Dar președinția ne-ar putea ajuta foarte mult în deciziile importante. Și azi dimineață am discutat despre acest lucru acordurile cu state terțe pot fi și foarte avantajoase pentru noi. De pildă cu Marocul. În sfârșit am găsit o soluție și aici uh, lucrurile se leagă de modul în care putem și vrem să lucrăm pe viitor împreună. Pe de o parte, acest lucru este foarte important uh, pentru ca uh, tot domeniul pescuitului să poată avansa și să se poată dezvolta, dar pe de altă parte avem nevoie de aceste țări care să ne sprijine cu paza lor de coastă uh, pentru a ne pune împotriva traficanților și pentru a-i salva și a-i trimite și înapoi pe fugarii care peșuează undeva pe Marea Mediterană. Aceste lucruri sunt pe ordinea de zi. România nu este încă în spațiul Schengen, dar mm, poate că lucrurile se mișcă în această direcție, astfel încât să putem vorbi împreună despre protecția granițelor exterioare. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc mult, doamna Norica Nicolai, pentru grupul ALDE. Mulțumesc, Alain. Folosesc această posibilitate de prezența domnului ministru pentru a vorbi pentru prima dată la această comisie în română, pentru că până în acest moment nu am vorbit din motive de interpretare. Uh, vă mulțumesc pentru prezentare, deși nu ne putem număra ca țară printre cei care au interese majore în domeniul pescuitului. România este o țară prietenoasă cu domeniul acesta, înțelege importanța sectorului în economia europeană și salut deschiderea dumneavoastră de a găsi soluții să scoatem cât mai multe dosare care sunt utile implementării politicii noastre de pescuit. Domnule ministru, Fondul European Multianual pentru Pescuit Cuit este o preocupare pentru această comisie și aș vrea să vă informez că Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri comisiei să propună o strategie cu privire la speciile de păsări migratoare, precum cormoranul și pelicanul, care au un uh, impact uh, substanțial demonstrat științific în multe state membre asupra stocurilor uh, de pește pește, dar și asupra uh, amenajelor piscicole și de acvacultură. Și țara noastră și România este confruntată cu astfel de situații și Danemarca și Germania și statele nordice, sigur, ei au acolo și focile. Uh, noi am formulat uh, împreună în această comisie o serie de amendamente și cred că, domnule ministru, trebuie să înțelegem trebuie să găsim un echilibru între o politică de mediu prietenoasă cu anumite specii de animale și o politică care de, de pescuit care trebuie să asigure sustenabilitate sectorului și eficiență pentru că în ceea ce privește acvacultura este vorba de uh, bani europeni, de banii contribuabililor și nu ne putem permite din diverse rațiuni să îi pierdem. Uh, sper că în trialog vom reuși să promovăm uh, acest, uh, acest tip de atitudine și de echilibru. Sigur, colegii mei v-au pus întrebări despre măsurile tehnice, sunt foarte, foarte importante pentru sector. Sper că vom reuși să facem cumva pași semnificativi în această președinție ție, deși foarte scurtă, cu multe constrângeri, dar cred că este important pentru viitorul uh, domeniului să avem câteva uh, uh, chestiuni care să fie judecate într-o negociere clară cu Parlamentul. Eu vă mulțumesc, vă urez succes și sunt convinsă că sub autoritatea dumneavoastră, o autoritate profesională, națională, care în România este considerată de excepție, vom reuși să avem uh, progrese semnificative în ceea ce facem împreună. România ca stat membru și noi aici în Parlamentul European, toți reprezentând cetățenii. Merci beaucoup, Norica. Mulțumesc foarte mult, Norica Vileanci. Eh, eu îi voi da cuvântul lui Marco. Marco, de acord. Vă afrontez pentru groupe de Verts. <laughs> um, ehm, intanto mi unisco... Eu doresc să mă alătur invitației pe care au adresat-o și alți colegi, anume să încercăm să finalizăm negocierile pe măsurile tehnice și știu că în ce privește acest dosar au rămas trei puncte în că în suspans, eu fiind unul dintre raportorii din umbră, chiar îmi doresc din tot sufletul să terminăm aceste negocieri înainte de sfârșitul legislaturii. Și am câteva întrebări despre zona Mării Mediterane. Mai întâi, în ceea ce privește planul uh, plurianual, ce privește pescuitul pelagic din uh, um, Marea um, Adriatică, spune vorbitorul. Știu că acest dosar a fost închis la Parlamentul European, dar nu și la Consiliu. Din câte știu eu, totul a fost blocat la Consiliu și vreau să știu dacă e adevărat că nu există opoziție a Consiliului și dacă da, de ce, din ce cauză s-au blocat discuțiile despre um, uh, pescuitul pelagic și dacă e vreo șansă să progresăm cu acest dosar. O altă întrebare legată de Mediterana Occidentală și pescuitul demersal. Dumneavoastră ați vorbit în intervenție despre acest dosar. Nu e neapărat o întrebare, e mai degrabă un apel. Noi, în Marea Mediterană, întotdeauna atragem atenția asupra faptului că stocurile Haleutice se află într-o situație de-a dreptul dramatică și avem date științifice uh, care uh, fac să-ți înghețe sângele în vine, sunt date științifice uh, de mult timp știute, dar uh, planul plurianual pentru Marea Mediterană și Marea Adriatică, după părerea noastră, sunt uh, o nu sunt suficiente pentru că nu se ține cont despre fapt, de faptul că aceste stocuri se află într-o situație teribilă, cum vă spuneam. Deci uh, planurile acestea nu sunt suficiente, nu se ține cont de situația reală a stocurilor. Deci aș dori să știu dacă Consiliul în vreun fel ne poate ajuta ca să luăm măsuri uh, realiste care să țină cont de uh, stocuri. Și uh, chiar dacă aspectele sociale și economice sunt importante, ce rost vor mai avea acestea dacă exploatăm prea mult stocurile? Mulțumesc! Mersi, Marco! Mulțumesc, Marco! David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Este o mare bucurie să vă văd aici și uh, e frumos că România profită de uh, că, uh, caracterul de membru al Uniunii Europene. Din păcate, după cum știți, Marea Britanie nu este într-un moment de relații e bună cu Uniunea Europeană. Noi nu am fost foarte încântați că când anumiți concetățeni de noștri au hotărât acest lucru și, după cum știți, fără îndoială, Marea Britanie iese din Uniunea Europeană în ciuda eforturile depuse de prim-ministrul nostru care este obsedat de Europa. Dacă îi place ei sau nu, se va întâmpla. Noi sperăm sperăm că în bada unor, organi- unor reguli organizaționale care ne dau ocazia să încheiem acorduri comerciale în toată lumea cu cele mai importante pe economii. Șeful uh, OCD a spus recent că uh, Organizația Mondială a Comerțului și Brexit uh, nu are rost, pentru că toată lumea se bazează pe aceste reguli. Acum, dacă ajungem la pescuit, pentru că despre asta vorbim, Marea Britanie își dorește înapoi domeniile de pescuit, în special țara mea, Scoția, ne-au fost furate de, de guvern și date Uniunii Europene ca preț pentru a intra în Uniunea Europeană nu ni s-a spus, uh, ni s-a spus că este un acord comercial, de fapt nu este un acord uh, comercial. Oricum acum plecăm și ne-am dorit înapoi. Domeniile de pescuit suntem foarte încântați să vindem orice cantități uh, de produse spaniolilor, Mulți dintre noi merg în vacanță în Spania și ne place paia. Deci suntem foarte uh, dispuși să ne vindem uh, stocurile de pește Uniunii Europene. Dar nu prea suntem mulțumiți să ne fie prădate mările de Uniunea Europeană. Deci, ce veți face dumneavoastră pentru a facilita, pentru că dobândirea acestor uh, domenii de pescuit de către Marea Britanie și de către Scoția. Mulțumesc. One Voorzitter, dit is voor mij eh, de tweede. Mulțumesc foarte mult. Este a doua oară când um, pot să um, discut cu domnul ministru. Bun venit aici. E un moment important pentru țările de jos. Cunoaște și pe ministrul meu, care este responsabil responsabil pentru pescuit 82 uh, de flote, multe dintre ele sunt întreprinderi de familie. Suntem foarte interesați de uh, rezultate. Sperăm că puteți juca un, un rol important. Am vorbit de despre pescuitul durabil și în uh, domeniul întreprinderilor mici. Este foarte important să rezolvăm aceste probleme. Dar trebuie să discutăm, trebuie să găsim soluții bune pentru toată lumea. Sper că sunteți de acord. Sunt oameni care au investit cu bani europeni și au fost uh, între de pescuit bune și sunt și cele mari în care să investim mult și cele mici sunt importante. Sper să găsiți uh, rezultate bune în această privință, să găsim un al doilea punct, natura. Natura 2000 totdeauna am discutat despre aspecte legate de pescuit, peștele este răspândit pe suprafețe largă, sunt anumite activități care pot avea loc, altele nu. Uh, unele uh, întreprinderi nu mai pot uh, pescui și ieri am discutat și la Comisia Envy cu ministrul dumneavoastră și cel mai sănătos produs este peștele. Peștele este un produs foarte sănătos. Și deodată vor vorbim despre rezistența la antibiotice. Ieri am discutat mult pe această temă. Deci, cel mai sănătos produs în Europa este peștele, care este prins pe aici. Dar acum trebuie să ne asigurăm de două lucruri. Pe de o parte că putem să ne mai pescuim pești în continuare, Deci, vă rog, nu vrem să aruncăm lucrurile înapoi. Pe de altă parte, am discutat foarte mult despre rezistența la antibiotice și ceva din partea pe pescarilor olandeze. Am vorbit despre bani și ultima oară am hotărât aici că mai există bani care nu sunt folosiți în Europa. Sper că puteți să vă asigurați ca regulile să fie simplificate un pic, pentru că sunt reguli care nu se potrivesc, se bat cap în cap. Dacă am înțeles eu bine discuția de ultima oară, pur și simplu este o problemă a regulilor pe care trebuie să le simplificăm astfel încât oamenii, pescarii și întreprinderile de familie să poată în sfârșit să facă uz de de dreptul lor de a pescuit. Sper că în jumătatea de an a președinției noastre să reușiți să rezolvați aceste probleme. Altfel, pentru mine, așa ca și pentru colegii mei, România este o țară minunată. Mulțumesc, Ani. Gracias președinte. Izascun Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Vă urez mult succes pentru această președinție. Este o președinție scurtă, este o slăbiciune că nu aveți mult timp la dispoziție, dar nu este vină nimănui. Vreau să menționez pe scurt trei eh, aspecte care pentru mine sunt foarte importante. În primul rând, regulamentul de control eh,